El señor presidente. Wow. Buenos días, señores comisarios. Bună ziua, stimați comisari. Bună ziua, dragi colegi. Continuăm uh, lucrările noastre. Primul punct pe ordinea de zi din această dimineață este dezbaterea comună asupra a trei rapoarte foarte importante. Un raport privind piața internă și protecția consumatorilor. Primul raport este raportul doamnei Tunon Hohenstein privind graficul de performanță al pieței interne, apoi raportul HED privind protecția consumatorilor și, în fine, raportul Bușoi privind Solvit. A dar entonces la palabra a los ponentes, cada Acum vom da cuvântul raportorilor. Fiecare dintre ei va avea patru minute pentru a-și prezenta raportul. Doamnelor și domnilor raportori, Veți mai avea de asemenea și două minute la sfârșitul dezbaterilor pentru a răspunde sau pentru a reacționa la cele ce vor fi spuse și dacă, evident, uh, nu folosiți decât 3 minute din cele 4 minute inițiale, uh, la sfârșit veți avea, evident, uh, acest minut pentru a-l utiliza. Așadar, dau acum cuvântul doamnei Tunun Hohenstein, care ne va prezenta raportul său. Vă rog, doamna. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Mă bucur că pot uh, prezenta cea de 19 la grafic de performanță care a fost uh, prezentat în iulie anul trecut. Documentul